din 2015 există controle la granițele interne, măsuri care ar fi trebuit să aibă un caracter provizoriu, sunt continuate după bunul plac al statelor membre. Au fost uh, pre- prelungite aceste măsuri de 13 ori din 2015, sunt măsuri ilegale și Comisia nu a făcut uh, nimic uh, împotriva acestor măsuri. În Germania, de exemplu, în aprilie au fost prelungite controlele de frontieră, argumentul fiind amenințarea reprez- reprezentată de migrație. Deci, în această situație în care Comisia nu a făcut absolut uh, nimic, sunt mândră de, rezol- de rezoluția adoptată de Parlamentul uh, European care uh, cere apărarea libertății de circulație în Uniunea Europeană și sper că această rezoluție va trece. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Colacusici. Un minut. Poștovani colegi. Ravnopravnost više je... Mulțumesc! Legalitatea, multilingvismul, lipsa frontierelor, toate acestea sunt la baza Uniunii Europene și nu putem accepta ca pandemia COVID-19 să ne aducă în tot felul de situații ciudate în care anumite țări care nu sunt membre în UE să fie integrate în Schengen, în timp ce Malta, Croația, Bulgaria și România, care sunt membre ale UE, să rămână în afara acestui spațiu. De aceea vă cer tuturor să facem tot ce e posibil pentru ca toate aceste țări să intre în spațiul Schengen și cred că nu putem accepta închiderea frontierelor la care am sistat în ultimul timp. Am văzut cum anumite țări au introdus la bunul lor plac controlele la frontieră. E vorba de frontiere comune, spațiul este comun, este un spațiu care trebuie să rămână comun pentru toți cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Bogdan, un minut. Grație, prezidente! Excelențele voastre, primirea României în spațiu Schengen nu este un moft. Constat cu tristețe că aproape singura legătură a româniei cu spațiul schengen este că furnizează muncitori sezonieri. ei nu beneficiază de standardul de sănătate și siguranță din statul membru unde muncesc dar asta vom dezbate imediat. este inadmisibilă blocarea intrării româniei în spațiul schengen deși îndeplinește criteriile tehnice de aderare încă din două mii unsprezece totuși este ținută la ușă deși este un furnizor de euro optimism. dezbatem azi despre un spațiu schengen funcțional dar refuzăm să l consolidăm și asta deoarece state ca olanda în frunte cu premierul ei se opun nejustificat de ani de zile intrării româniei în schengen. apropo îl invit pe domnul mark rutte să verifice portul rotterdam pe traficul de țigări și evaziunea fiscală. românia are un președinte și un guvern ppe pro europene susținătoare în forță ale statului de drept. mă întreb de ce sunt pedepsiți în continuare românii deși sunt cei mai pro europeni din uniunea europeană? grație. Mulțumesc, domnul Bogdan, grație mille. Adesso... Mulțumesc foarte mult. Doamna Zipel, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. 35 de ani de când avem uh, zona Schengen. Este o poveste de succes inc- incredibil de pozitivă și Modul în care au acționat statele membre în această criză ne-a arătat sub lupă că uh, spațiul Schengen nu este de la sine înțeles, chiar dacă este atât de necesar. Um, fără granițe deschise nu are loc, nu poate avea loc acest schimb de produse, de uh, medicamente, echipament uh, medical, însă miza este mult mai mare. Există studenți care studiază în două în state diferite, uh, există legături permanente transfrontaliere, toate aceste, toate acestea sunt um, elementele fără de care nu putem ajunge la o înțelegere comună în ciuda diferențelor care există există între cetățenii și statele europene. Tocmai de aceea aș dori să lansez acest apel. Trebuie să consolidăm și să extindem zona Schengen pentru a putea trăi împreună Europa în fiecare zi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul uh, doamna Keller, un minut. Sir, cer. Doamna comisar, doamna Ilva Johansson. la începutul crizei COVID, la jumătatea lui martie, Europa s-a fragmentat. Majoritatea statelor membre au reintrodus controlele la frontieră. Mii de cetățeni, lucrători transfrontalieri, familii întregi au fost separate și blocate. Am văzut acest lucru pentru că locuiesc la frontieră, în Strasburg. Cred că trebuie să învățăm de pe urma acestor evenimente inedite. Vă propun să organizăm chiar înaintea verii o, un feedback în legătură cu experiențele noastre pentru a vedea ce s-a întâmplat, ce am fi putut face mai bine pentru a găsi răspunsuri operaționale și ca mulți dintre colegii mei îmi doresc și eu un mecanism integrat de gestionare a frontierelor. V-aș propune de aceea să fim pregătiți pentru orice fel de amenințare, în special în cazul în care epidemia va reveni, așa cum a reamintit-o domnul președinte López Aguilar, pentru că libera circulație este un factor esențial pentru redresarea economiei și a ocupării. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Keller. Și acum, uh, domnul Marcoart, un minut. Vă mulțumesc. Trecem printr-o perioadă extrem de dificilă și într-o perioadă atât de dificilă este important să ne dăm seama cât de norocoși suntem că trăim în Europa în această perioadă. Haideți să ne închipuim că ne-am fi născut în urmă cu 100 de ani. Tocmai ar fi s-ar fi terminat primul război mondial de 2 ani, am fi fost în mijlocul pandemiei cu gripa spaniolă și uh, se apropie anii 30 în care ajung, uh, vor ajunge naziștii la putere și în câțiva ani întreaga lume ajunge mm, pe marginea uh, pră, uh, prăpastiei. Apoi ar mai fi trecut câțiva ani până când uh, s-ar fi construit zidul uh, Berlinului și cortina de fier și acest uh, noroc de a nu fi născuți în urmă cu 100 de ani, ar trebui să-l înțelegem și prin responsabilitatea care ar trebui să ne revină ca în asemenea perioade de criză, să înțelegem care sunt realizările de care ne bucurăm acum și pentru ca în mod țintit să uh, luptăm împotriva virusului și să nu dăunăm proiectul european, așa cum am făcut uh, cu ocazia acestei crize. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul uh, domnul Giambatski, un minut. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, doamnă comisar, uh, doamnă ministru, dragi colegi. În primul rând, vreau să fac o observație Uh, atunci când s-a afirmat că statele membre au comis o greșeală, o eroare, când au reintrodus uh, controlele la frontiere. Nu, e vorba de o greșeală a Comisiei. Uh, și în mod absolut neadecvat, Comisia a împins, practic, statele membre să ia măsuri de tip unilateral pentru a avea frontiere și granițe sigure interne, ne trebuie granițe externe sigure. Nu se poate să avem uh, milioane de migranți care pătrund pe teritoriul și știm că asta pune în pericol siguranța internă. Criza pandemică ne-a arătat asta cu vârf și îndesat. Trebuie de asemenea să nu uităm că s-a dat dovadă de comportament irresponsabil de către țări cum ar fi țările de jos, care nu permit României și Bulgariei să intre în spațiul Schengen. Este un dublu standard, e imposibil așa ceva. Mulțumesc. La al onorevole Björk. Mulțumesc, doamna Björk are un minut acum. Eh, Mulțumesc. Vorbim despre spațiul Schengen și cred că nu trebuie să uităm că nu i vorba aici doar de libera circulație, de faptul că putem pleca uh, de turiști peste tot în Europa. Nu e vorba doar despre asta. Schengen a fost creat tocmai pentru a uh, închide frontierele externe și am impresia că am ajuns într-o situație pe care nici măcar nu ne-am fi putut-o imagina am văzut ce se întâmplă în anumite țări din Balcani uh, și în Grecia, de exemplu, în ce măsură aceasta ne-a permis să întărim frontiera externă. Vorbim despre protecția frontierelor și lăsăm deoparte protecția persoanelor, pentru că nu putem uh, face acest lucru încălcând drepturile omului. Mă gândesc în special la Croația, acum, unde, în mod uh, regulat și de-a dreptul sistematic, vameșii încalcă drepturile omului. Iată de ce cer Comisiei Europene să facă o anchetă și în același timp să se pună capăt cererii din partea Croației de aderare la spațiul Schengen. Nu putem permite acest lucru unei țări care încalcă sistematic drepturile omului. Mulțumesc și acum doamna Dupont pentru un minut. Commissioner. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. Când a căzut zidul Berlinului aveam uh, trei ani și când Schengen uh, s-a înființat aveam 14 ani. Mergeam la liceu când am putut în sfârșit să intrăm și noi în Schengen. Întotdeauna am cunoscut Europa deschisă a Schengenului o Europa promițătoare, un continent plin de promisiuni și acum sunt tristă să văd din nou controle la frontieră. Bineînțeles că natura pandemiei este cea care ne-a forțat să facem asta, însă în mod dezorganizat am, uh, am închis frontierele și asta nu a însemnat numai lucruri bune am, arăt, am văzut astfel cât de mult suntem interconectați, nu numai pe plan de transport, de transfrontalier, ci și economic în general este clar că libertatea circulației este ceva fragil, care trebuie să fie protejat. Din fericire, Schengen, Schengen își revine, Europa își revine. Avem încă multe de făcut în acest sens. Haideți să învățăm din lecțiile ultimelor săptămâni, să pregătim mai bine Schengenul și să facem totul care lansarea economică să fie o realitate, să fim cu toții mai puternici, să ieșim mai puternici din această criză. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, așadar, doamna Șimecica are un minut, vă rog. Thank you very much, President. Vă mulțumesc, do- domnule președinte, doamnă comisar. O să continui în uh, limba mea maternă, în slovacă. Am uh, văzut pentru prima dată cât de fragilă este libertatea de care ne Uh, bucurăm datorită zonei Schengen. Ne-am confruntat cu o situație extraordinară care a necesitat, desigur, măsuri cu caracter extraordinar, însă modul în care au acționat statele membre, în mod spontan, în lipsa oricărei coordonări, în lipsa unui temei juridic clar, nu a făcut decât să ne afecteze și să ne slăbească încrederea reciprocă. Schengen nu este un lux de care ar trebui să ne bucurăm doar când strălucește soarele, ci uh, este temelia proiectului european. Și nu este deloc bine dacă instinctul primar al statelor membre este de a închide unilateral uh, granițele. Cred că trebuie să tragem învățămintele necesare și să îmbunătățim funcționarea spațiului Schengen. Mulțumesc, uh, doamna Visaler Limon, minut. Mulțumesc, Schengen. Uh, cine ar fi putut să creadă în succesul unui astfel de proiect pentru o fetiță care se afla la frontierele între trei țări? Schengen a devenit un simbol al Europei și acum nici nu mai înțelegem ce înseamnă să te oprești la un control de frontieră. În ceea ce privește libertatea individuală, Schengen este un achii fără preț, o adevărată minune a unității europene, așa că trebuie să avem grijă de ea. Pandemia a justificat cu siguranță restricțiile impuse în Europa. Uh, faptul că s-a creat un cordon de sănătate este absolut normal a fost un ajutor de sănătate atunci când s-a ajuns la uh, nivelul regiunilor. Însă cum putem uh, justifica închiderea frontierelor când situația epidemică este aceeași de o parte și de alta a frontierei? Asta se poate înțelege doar atunci când este o reacție de panică, o reacție ușor de înțeles pentru care trebuie să fim indulgenți. Însă trebuie ca foarte rapid țările să redeschidă frontierele și, dincolo de criză, statele membre să recurgă la astfel de măsuri doar în cazuri complet excepționale. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna Visler Lima. Are cuvântul acum pentru un minut domnul Ressler predsjednie sloboda kretanja za vie od. patru sute. foarte mult libera circulaie astăzi în europa pentru mai bine de patru sute de milioane de oameni este una dintre bazele sau fundațiile europei eh, noastre moderne. pandemia covid 19 a însemnat eh, închiderea temporară a granițelor. Însă Europa pe care o cunoaștem nu poate exista în lipsa libertății de circulație a persoanelor, a bunurilor pentru relansarea economică, pentru turism și așa mai departe. Mă bucur foarte mult că Parlamentul European în rezoluția sa susține extinderea spațiului Schengen la alte state membre e foarte important, mai ales pentru noi, pentru Croația. Suntem gata să intrăm în spațiul Schengen, să intrăm uh, în uh, acest spațiu de libertate și circulație liberă cel mai mare din lume și să facem acest lucru cât mai curând posibil. Ne dorim de asemenea uh, dorim să arătăm că Schengen este ceva foarte pozitiv, mă gândesc la frontiera noastră maritimă, croată, care este cea mai lungă din Europa, dorim să profităm uh, de intrarea Croației în spațiul Schengen pentru a îmbunătăți tocmai cooperarea economică în această zonă și pentru a proteja și mai bine frontierele noastre externe. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Ressler. Un minut, domnul Arimon. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimată doamna comisar. Dacă ați fi trăit ca mine la graniță timp de trei luni, ați fi fost la fel de consternat de uh, cum a fost călcat în picioare din punct de vedere al dreptului, din punct de vedere simbolic, spațiul Schengen. Dacă statele membre, cu ocazia unei crize, uh, răspund prin închiderea granițelor, acest lucru înseamnă că uh, Uh, nu s-au coordonat între ele sau că nu au o încredere reciprocă sau ambele uh, afirmații sunt uh, val, valabile, ceea ce ar fi extrem de grav pentru că ar arăta neîncrederea care există între statele membre, ceea ce nu este deloc util pentru a depăși această uh, criză. Și am, am văzut ce fărâmițare de uh, măsuri, de norme, de control a apărut pe care nimeni nu uh, le mai înțelege. Uh, cetățenii din uh, Uh, circunscripția mea uh, electorală din Belgia au, au inițiat o, uh, o inițiativă prin care cer un Schengen 2.0 pentru ca pe viitor, într-o situație de criză, granițele să nu se mai închidă, așa cum s-a întâmplat acum. Vă mulțumesc, domnule Arimon. Acum, numele comisiei are cuvântul doamna comisar Johansson. Mulțumesc, domnule președinte. Schengen înseamnă libertate și se bazează pe încrederea reciprocă. Schengen este principala realizare a Europei și aceasta este dovedită și de angajamentul mare al Parlamentului pe această temă pentru a ne reîntoarce la o zonă Schengen funcțională. Atunci când s-a semnat în urmă cu 35 de ani primul acord Schengen, milioane de europeni nu aveau dreptul nici măcar să își părăsească propria țară. În ultimele luni am văzut ce înseamnă o Europa fără libertate de circulație și acum, încet, încet și cu responsabilitate, ne recâștigăm libertățile. Libertatea de circulație nu vine de la sine și, de altfel, nici beneficiile integrării europene. Trebuie să lucrăm din greu în fiecare zi pentru a proteja și a menține proiectul comun european. În primul rând, e nevoie de decizii la Consiliu pentru a primi statele membre ce așteaptă în spațiul Schengen. Însă pe termen mai lung va trebui să facem mai mult decât să ne întoarcem la status quo. E clar că toate statele membre, toți membrii Schengen și toți cei care doresc să fie membri Schengen trebuie să respecte pe deplin drepturile fundamentale și achiul european, bineînțeles. Un spațiu Schengen funcțional depinde de încrederea reciprocă între statele membre și o implementare corectă și eficace a acquis-ului Schengen. Iată de ce ce se întâmplă într-un stat membru poate afecta celelalte state membre și ar putea pune în pericol spațiul Schengen. Trebuie să ne asigurăm în continuare că cadrul juridic al Schengen este potrivit pentru a face față noilor provocări, cum s-a întâmplat cu criza de sănătate. În primul rând, e nevoie de o mai bună implementare și alternative pentru controle la frontierele interne, cum ar fi, de exemplu, controle polițienești pe teritoriul național, întărirea cooperării transfrontaliere și schimbul de informații între autoritățile de apărare a legii. Pentru a promova încrederea, vom propune un dialog reînnoit cu toate statele membre la nivel înalt și dezbateri politice în ceea ce privește spațiul Schengen alături de Consiliul și Parlament. Sunt dispusă să lucrez îndeaproape cu toți dumneavoastră aici la Parlament, tocmai pentru a atinge aceste obiective. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna comisar Johansson. În numele Consiliului are cuvântul doamna ministru Brâniac. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această dezbatere și întrebările legate de granițele noastre interne sunt chestiuni legitime. E important să uh, păstrăm, să menținem uh, achiul Schengen Statele membre, împreună cu Parlamentul și cu Comisia, își doresc, bineînțeles, să avem niște măsuri corecte în acest sens. E vorba de ceva ce ține procesul de colegiferare. Pe 15 iunie, miniștrii de resort au hotărât ca în mod coordonat și organizat să continue aceste demersuri pe bazul, baza proporționalității și nediscriminării pe baza criteriilor definite în comunicarea Comisiei. Majoritatea statelor membre și a țărilor um, asociate Schengen au eliminat controlele la frontieră și au eliminat restricțiile restricțiile de călătorie în jurul datei de 15 iunie. Restul a hotărât să facă acest lucru la sfârșitul acestei luni. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen Dank, Frau Ministerin Birnia. Vă mulțumesc, doamna ministru Brâniaț. Dezbaterea acestui punct s-a încheiat și votul va avea loc mâine. Am două comunicări recomandările de la Comisia Agri și Econ de a nu um, de a nu formula obiecții vis-a-vis -vis de actele legale adoptate ieri. Nu au fost formulate aceste obiecții. În temelul regu- regulamentului de procedură, recomandările respective sunt uh, adoptate și vor fi făcute publice împreună cu textele legislative uh, uh, respective. În temeiul articolului 241 din regulamentul de procedură, nu s-a cerut uh, supunerea la vot uh, corect, uh, corecturii anunțate ieri la orele 15, care este adoptată în forma sa propusă. Acum ajungem la declarații ale Consiliului și Comisiei privind protecția lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19. Vă atrag atenția că în această dezbatere nu vom avea intervenții uh, spontane, catch eye, și nici intervenții prin cartonașul albastru. Începem dezbaterea cu o, dezbat- cu o declarație din partea Consiliului, uh, din partea doamnei ministru Brâniaț. Vă mulțumesc, stimați uh, eurodeputați, uh, stimata comisie. Lucrătorii transfrontalieri și sezonieri sunt foarte importanți în sectorul agricol, în sectorul hotelier, când cererea de muncă nu poate fi acoperită de forța de muncă domestică. Să lucrezi departe de acasă este, este destul de greu și protejarea acestor lucrători este și mai uh, presantă, mai ales în această perioadă a unei crize nemai întâlnite cauzate de pandemia COVID-19. Um, măsurile acestei um, pandemii a avut uh, consecințe negative asupra economiei economice, șomajul a crescut într-o perioadă uh, scurtă de timp și anumite uh, sectoare economice se confruntă cu consecințe mai grave decât alte. Și anumite state membre au recurs la anumite măsuri care să combată consecințele grave economice, sociale ale acestei, acestei crize. Multe dintre aceste măsuri sunt menite să îi protejeze pe lucrători, mai ales din sectoarele cheie ale uh, economiei. Um, chiar dacă criza sanitară nu mai este atât de acută și măsurile restrictive sunt ridicate pas cu pas, uh, dificultățile economice și sociale rămân. În data de 5 mai, uh, video, videoconferința organizată de, preș- de președinția croată a oferit uh, posibilitatea ministrilor de resort, de ocupare, să aibă un schimb de opinii pe marginea strategiilor de ieșire din această situație de criză, sublinind necesitatea de redresare Dezvoltare Economică, uh, ministrii au insistat de asemenea asupra importanței unei abordări uh, coordonate când vine vorba de depășirea acestei crize și de protejarea grupelor vulnerabile. Chestiunea, problema lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri a fost amintită de mai multe ori uh, cu ocazia acestor discuții. Acest grup vulnerabil este, are un caracter esențial pentru multe sectoare economice, are un rol crucial când vine vorba de redresare economică și membrii acestui grup nu ar trebui să facă obiectul unor discri- unei discriminări vineri. Pandemia COVID-19 ea a forțat statele membre să-și închidă uh, temporar granițele. Cu toate acestea, statele membre și membrii Consiliului Europei au uh, Uh, de, au uh, spus în declarația comună din 26 menia că uh, circulația fără probleme transfrontalieră ar trebui să fie garantată pentru a putea păstra buna funcționare a pieței interne. Anumite state membre deja au renunțat la interdicțiile de circulație impuse lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri și există și altele care și-au luat angajamentul că vor renunța la aceste restricții cât mai repede posibil. Garantarea unor condiții sigure de muncă sunt, este foarte, la fel de importantă importantă, precum și garantarea libertății de circulare. Este important ca acești lucrători să fie tratați în mod egal cu muncitorii, cu lucrătorii din uh, țara gazdă ar trebui să se bucure de același echipament de protecție și Uh, dacă este cazul, să se bucură de condiții de cazare adecvate care să permită respectarea distanțării sociale, de exemplu. În plus, lucrătorii ar trebui să fie pregătiți, să fie informați în legătură cu procedurile în vigoare. Statele membre s-au angajat să garanteze acces la protecție socială și servicii de medi- uh, medicale tuturor lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri. Revizuirea regulamentului privind coordonarea sistemelor uh, sociale ar facilita și mai mult uh, libera circulație a lucrătorilor și ar uh, funcționa ca un uh, catalizator în sensul armonizării sistemelor sociale europene. Aș dori să mulțumesc Parlamentul European pentru că a conferit prioritatea necesară acestei teme a problemelor lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri și aștept cu nerăbdare dezbaterea pe care o vom avea acum. Vă mulțumesc, doamnă ministru Bârniaț. În numele comisiei are cuvântul domnul comisar Schmidt. Ce? Domnule președinte, stimați eh, membrii Parlamentului, libera circulație a lucrătorilor este un principiu cheie al UE în cadrul pieței interne. Milioane de europeni lucrează și locuiesc în state membre altele decât cele proprii. Milioane de cetățeni sunt în această situație, pot fi considerați eh, lucrători temporari. Uh, COVID-19 a creat o situație fără precedent cu consecințe directe asupra libertății acestor lucrători, așa cum s-a arătat și în dezbaterea precedentă. Rolul Comisiei este unul foarte clar, a asigura libertatea uh, de mișcare a acestor lucrători. Astfel, pe 30 martie, Comisia a publicat linii orientative în ceea ce privește exercitarea liberei circulație a lucrătorilor Scopul a fost ca lucrătorii sezonieri și detașați care au uh, meserii uh, cheie esențiale să poată să se deplaseze la locul de muncă fără a fi stingeriți. Vorbim despre uh, acei lucrători din prima linie, așa cum au fost ei numiți și printre ei trebuie să reamintim că se găsesc tocmai și o parte din acești lucrători sezonieri care în timpul crizei au dat o mână de ajutor absolut indispensabil, au jucat un rol deosebit în combaterea combaterea pandemiei și au putut să participe la circulația unor bunuri esențiale, printre altele, cum ar fi alimentele. Pentru a dori mai, pentru mai multă claritate în ce privește regimul de asigurări sociale pentru acești lucrători, Comisia a publicat un document în acest sens și uh, un document de întrebări și răspunsuri pentru cei de la controlul de frontieră ca să poată să răspundă acestor uh, situații. Uh, după dialogul cu stakeholderi, am văzut că aceste linii orientative au fost bine primite. Continuăm să monitorizăm situația și ca um, să vedem dacă măsurile adoptate de statele membre sunt proporționale și uh, necesare, proporționale, așadar și nediscriminatorii multe domenii uh, economice, cum ar fi agricultura și turismul, au nevoie de sprijinul și aportul lucrătorilor uh, sezonieri, mai ales în anumite perioade ale anului. Acești lucrători sezonieri sunt de obicei vulnerabili la abuzuri, la precaritate, la condiții de lucru proaste și nu au acces așa cum trebuie la servicii publice sau la locuințe decente. Legea neaplicată, neasigurarea uh, asigurărilor sociale și, de asemenea, neînregistrarea lor pe lângă serviciile de ocupare sunt alte probleme ale acestui statut. Criza a arătat cu atât mai mult care sunt problemele cu care se confruntă mulți uh, dintre lucrătorii sezonieri și asta de multă vreme încoace. Situația s-a îmbunătățit recent, însă mai rămân multe probleme pentru acești lucrători sezonieri și aceste probleme trebuie rezolvate. Principiile aplicate acestor lucrători sezonieri sunt foarte clare. Tratament egal, echitabil și nediscriminare. Deci să nu se facă o discriminare între lucrătorii naționali, să zicem, și cei mobili protecție împotriva discriminării acestora din urmă trebuie să însemne o protecție la fel de mare și pentru lucrătorii sezonieri. Ei să aibă aceleași drepturi ca cei care rezidă și au reședința permanentă în statul membru de primire. Un tratament egal, echitabil, înseamnă o aplicare echitabilă a legislației naționale care decurge direct din directiva europeană de profil. E vorba de directiva privind mobilitatea lucrătorilor. Anume, sectoare economice, mai ales cel agricol, au mare nevoie de aportul lucrătorilor sezonieri din alte state membre. Asta a însemnat și a îndemnat Comisia să pună la punct niște măsuri pre precise tocmai pentru acești lucrători. Astfel, vreau să salut declarația comună privind uh, protecția lucrătorilor sezonieri, care s-a semnat pe 15 mai de către partenerii sociali europeni din domeniul agricol. De asemenea, salut anunțul făcut de statele membre pentru a și modifica propria legislație și pentru a determina o mai bună aplicare a acesteia sau acestora trebuie controle mai uh, stringente aplicate uh, în ce privește nedeclararea sau declararea uh, parțială a acestor lucrători și ce privește drepturile lor. În acest context este important să înțeleagă atât angajații cât și angajatorii care sunt avantajele muncii declarate și care sunt dezavantajele muncii nedeclarate sau la negru. Și asta a fost și subiectul campaniei noastre pe platforma care vizează tocmai uh, uh, subminarea acestor gen de, de, de activități nedeclarate. Pentru toți lucrătorii mobili și mai ales pentru tineri, e nevoie de o protecție sporită, așa cum arată și platforma de care am vorbit. În viitorul apropiat, platforma aceasta uh, Um, și biroul de la Comisie se vor deplasa către agenția privind ocuparea forței de muncă, care se va ocupa de dreptul european în această materie a circulației mâinii de muncă în toată Europa, precum și în ce privește coordonarea sistemelor noastre de asigurări sociale în toată Europa unul dintre rolurile acestei agenții și coordonarea respectivă va însemna că statele membre să lucreze mai strâns între ele, tocmai pe uh, un subiect cum este cel al lucrătorilor sezonieri. Se va hotărâ ca acești lucrători să fie uh, acoperiți de statul membru cu care au cele mai mari, mai multe legături aplicarea uh, sistematică și obtuză a uh, legislației de asigurări sociale naționale poate să ducă la probleme în acest sens. Cooperarea între statele membre, acordurile bilaterale sau uh, multilingvismul uh, pentru uh, acești lucrători sezonieri, pentru prevederile lor, sunt importante în acest sens. Comisia a și propus un regulament în acest sens în 2016. El însă este în continuare în discuții la Parlament și la Consiliu. Vă îndemn ca acest uh, instrument de modernizare să fie adoptat cât mai curând posibil. De asemenea, sprijin pe deplin introducerea, introducerea mm, uh, numărului de securitate uh, socială unic european, așa cum subliniați dumneavoastră în rezoluția dumneavoastră. Aș mai spune ceva în legătură cu lucrătorii în domeniul sănătății de asta dată, având în vedere criza fără precedent prin care trecem, e clar că este un subiect unde nu avem voie să facem rabat. Avem o legislație în materie de siguranță și securitate la locul de muncă care se aplică tuturor, indiferent de țara unde sunt, de cât lucrează sau de ce sarcini trebuie să desfășoare uh, lucrătorii uh, protejați la locul de muncă este o uh, obligație și o responsabilitate. Um, angajatorii trebuie să se uh, conformeze cu toate prevederile în acest sens, inclusiv cu prevederile noi um, și măsurile noi de protecție luate recent. A evalua în mod complet aceste situații este cu atât mai important în sectoarele unde lucrătorii sunt uh, foarte mult expuși. Angajatorii trebuie să dea informații amănunțite angajaților și echipament de protecție după caz și alt, să, să ia alte măsuri de uh, igienă. Pe lângă orientările în ce privește lucrătorii sezonieri, noi avem uh, și alte lucruri în uh, pregătire. Comisia dorește să sprijine și sprijine statele membre în aceste demersuri, dar vreau să spun că statele membre sunt cele răspunzătoare pentru a controla aplicarea drepturilor și uh, legislației în domeniul muncii, care se aplică inclusiv lucrătorilor sezonieri. Agenția Europeană EU-OSHA pentru siguranță, securitatea la locul de muncă a publicat niște orientări în ce privește COVID-19 și uh, asta vizează și întoarcerea în siguranță la locul de muncă după sfârșitul crizei. Aici uh, sunt mai multe aspecte legate de uh, sănătatea la locul de muncă și se face trimitere și la legislația națională Mm, în materie de uh, siguranță și securitate, locul de muncă pentru anumite categorii de uh, lucrători, inclusiv pentru cei sezonieri. Vreau să vă spun că aceste subiecte sunt prioritare pentru mine în perioada următoare. Voi lucra strâns cu Parlamentul dumneavoastră Uh, în special pentru a uh, aduce la zi cadrul strategic de sănătate, siguranță, locul de muncă, care ne va da o ocazie să vedem ce vom face după sfârșitul pandemiei COVID-19, mai ales și mai cu seamă pentru lucrătorii noștri cei mai vulnerabili. Să nu uităm și nu uităm că mulți dintre cetățenii noștri, din lucrătorii noștri sezonieri sunt cetățeni din țările terțe și criza a arătat uh, că acești lucrători, mulți dintre ei nu au putut să pătrundă pe teritoriul UE. Comisia consideră că acești lucrători, mai ales din domeniul agricol, au un rol esențial de jucat. Iată de ce, încă din luna martie am recomandat statelor membre să autorizeze cetățenii din afara UE să intre pe teritoriu, să lucreze în agricultură în ciuda închiderii granițelor externe. Salut rezoluția dumneavoastră care este o contribuție deosebită la uh, aceste, uh, aceste demersuri. Avem același scop și să ne asigurăm că drepturile lucrătorilor sezonieri sunt protejate, că legislația europeană se aplică și că pilonul de drepturi sociale se aplică uh, peste tot tuturora. Vă mulțumesc foarte mult! Comisar. Vă mulțumesc, domnule comisar Schmidt. Are acum cuvântul pentru un minut uh, domnul Lenars. Mulțumesc, domnule președinte. Deseori uh, auzim de la populiști aici în uh, sală că va trebui să renunțăm la Schengen și că trebuie să închidem frontierele externe. Poate că aceasta este imaginea viitorului. Am văzut deja parțial o astfel de imagine, chiar acum. I-am văzut uh, pe cei uh, care vin cu idei ce reprezintă un coșmar pentru milioane de europeni care nu vor putea să-și uh, reunifice familiile sau chiar și pentru mm, IMM-uri sau micii fermieri care uh, au văzut cum cartofii sau căpșunile le putrezeau pe câmp pentru că nu aveau pe cine să folosească pentru a le culege. Nu ne dorim o Europa cu frontierele externe închise, nu este Europa pe care noi o visăm, avem nevoie de o piață a muncii deschisă în care se lucrează dintr-o parte în alta, în care locuința uh, este bună peste tot și în care drepturile sunt protejate. Aceasta este imaginea viitorului pe care mi-o doresc eu. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Lenar. Sara cuvântul timp de un minut, uh, doamna Bischoff. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ieri, în uh, Germania, au fost uh, detectate sute de noi infectări în mari abatoare. Mi se pare incredibil această situație și ne demonstrează că anumite întreprinderi nu au înțeles nimic de pe urma acestei crize și sunt cu totul irresponsabile. Și acum unii încearcă să dea vina pe uh, angajații din Bulgaria și din România, că ei ar fi adus uh, acest virus uh, peste frontieră cu ei. Se răspândește populismul și trebuie să punem capăt acestor situații, acestei situații. Tocmai de aceea această rezoluție este un pas uh, în direcția potrivită, însă orientări generale nu sunt suficiente. Uh, trebuie să existe un cadru legal obligatoriu și care să fie respectat de toată lumea. Însă aș dori să mai lansez un uh, apel adresat tuturor lucrătorilor transfrontalieri transfrontalieri. Uh, vă rog să nu vă pierde speranța datorită închiderii frontierelor că poate să existe o piață uh, europeană a muncii echitabilă și poate exista o liberă circulație echitabilă. Noi vom depune toate eforturile în acest sens. Vă mulțumesc, uh, doamnă, doamnă Bischoff. Domnul Cioloș are cuvântul două minute. Domnule comisar, dragi colegi, în primul rând vreau să identificăm corect obiectul acestei rezoluții muncitorii sezonieri și transfrontalieri sunt inima care pompează energie în multe sectoare ale economiei europene. sunt cetățeni care pleacă pentru un timp mai scurt sau mai lung de lângă familiile lor din românia bulgaria polonia portugalia sau spania și ajută să funcționeze industrii importante din alte state membre. sunt de asemenea un sprijin financiar pentru cei pe care îi lasă acasă pentru familiile și copiii lor avem în uniunea europeană sectoare întregi care depind de muncitorii sezonieri. s a văzut în criza pe care o traversăm că atunci când acești cetățeni nu se pot deplasa între granițe sunt puse în pericol producția de alimente transporturile multe servicii din turism sau alte servicii sociale de îngrijire și medicale. spun toate aceste lucruri ca să înțelegem importanța acestor lucrători pentru uniune pentru statele membre pentru fermele mai mari sau mai mici pentru firme de construcții pentru spitale hoteluri sau firme de transport. din aceste motive cred că protejarea lor acolo unde lucrează face parte dintr un respect minimal pe care îl datorăm noi acestor oameni fără de care multe sectoare economice cheie ar fi blocate. am văzut însă în această criză și că mulți dintre lucrătorii sezonieri sunt cazați în condiții uh, mizere că nu li se asigură condiții minime de igienă și după ce se îmbolnăvesc nu au parte de un tratament medical adecvat. am văzut chiar oameni care au murit din cauza neglijenței și a faptului că drepturile lor sociale nu le sunt respectate. de aceea în numele grupului renew am inițiat această rezoluție și mă bucur că avem o susținere largă a acestui demers. le suntem datori acestor oameni cu claritatea regulilor în care își desfășoară activitatea cu monitorizarea permanentă a condițiilor de cazare și cu suspendarea activității firmelor care încearcă să i păcălească. e nevoie de coordonare europeană a legislației europene și aici domnule comisar contez pe dumneavoastră trebuie să lucrăm împreună comisia parlament și consiliu ca să uh, dăm uh, o ghidare clară. domnule Cioloș are acum un minut, doamna Jame. Oui, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Această rezoluție care își dorește reglementarea liberei circulații și a protecției lucrătorilor, indiferent care este statutul lor, reprezintă o problemă, pentru că, iată, încă o dată Comisia acordă un caracter divin acestei libertăți de circulație a lucrătorilor, deci inclusiv a lucrătorilor detașați. Și aceasta se pleacă de la implicația că principiul non-discriminării se opune principiului național, care este atât de important pentru noi. Dacă punem în aceeași categorie detașații, uh, frontalierii și sezonierii, este practic o forțare a situației, pentru că aceasta contrazice două principii fundamentale pentru cetățenii noștri. Suprimarea uh, lucr lucrătorilor detașați este o prioritate pentru noi. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Jame. Are cuvântul acum pentru minut colega noastră de sută. Doamna secretar de stat, domnule președinte, domnule comisar, această pandemie um, ne arată cât de precare sunt uh, condițiile de viață milioane de lucrători din Uniunea Europeană, sute de mii lucrători transfrontalieri și sezonieri. Deja dinainte acestei crize aveam nevoie de o mai bună protecție socială, însă lipsa de măsuri de protecție de pe câmpurile de Sparanger sau din multe abatoare din Germania și din țările de jos au deschis ochii mult, uh, multor oameni. Uh, normele de uh, sănătate și de siguranță la locul muncii nu sunt respectate și am văzut că nu au fost respectate nici acum trecerea frontierelor trebuie să fie mai ușoară și o mai bună coordonare a sistemelor sociale are acum un caracter uh, acut. Um, acești lucrători trebuie să aibă acces la servicii uh, medicale, să se bucure de condiții de muncă mai, mai bune peste tot în Austria, în Germania, unde fac ore suplimentare uh, numeroase. Trebuie uh, să se bucure de măsuri de protecție. Este o chestiune care ține de justiție socială. Vă mulțumesc, doamna de Suter. Are cuvântul acum pentru, un minut, pentru un minut, doamna Rafalska panie komisarzu szanowni państwo! pracownicy przygraniczni doamnelor și domnilor lucrătorii transfrontalieri și sezonieri au fost afectați uh, în mod deosebit de pandemia coronavirus. În urma închiderii frontierelor, a distanțării fizice și a imposibilității unora dintre ei de a se întoarce acasă. Aceste persoane sunt mult mai dependente de angajatorii lor și de agențiile de muncă temporară. De multe ori cazarea lasă de dorit și drepturile lor uh, sunt încălcate în ceea ce privește standardele de siguranță aplicate sau salariile minime. Toate acestea ne arată care sunt problemele cu care se confruntă lucrătorii sezenieri și de multe ori ei vin din estul Europei. Pandemia ne-a arătat, pe de altă parte, cât de puțin apreciați sunt acești lucrători care sunt totuși esențiali pentru multe sectoare de activitate. Munca lor trebuie să fie valorată, apreciată și trebuie să se pună capăt abuzului. Ce are de gând să facă Comisia în acest sens? Stimată colegă, nu este posibil, nu este permis. Vă mulțumesc. Și acum are cuvântul pentru un minut domnul Botenga. Mulțumesc. domnule președinte. Mulțumesc. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vom vota o rezoluție despre drepturile lucrătorilor transfrontalieri, sezonieri și detașați și eu unul sunt extrem de uh, mulțumit pentru că putem să introducem această rezoluție cu stânga, cu dreapta și chiar cu liberalii, pentru că pentru unii dintre voi poate va fi pentru prima oară când veți admite că prioritatea absolută a pieței dăunează drepturilor lucrătorilor. E adevărat că nu sunteți încă dispuși să vorbiți despre despre dumping social, dar dacă totuși, da, atunci avem un amendament pus deoparte pentru asta, oricum vrem să aplaudăm pasul pe care îl faceți astăzi. Spuneți că criza coronavirus va deschis ochii în legătură cu suferința și exploatarea lucrătorilor mobili în Europa. Nu prea cred asta. Cred că ceea ce v-a făcut să faceți acest pas a fost presiunea pe care ați simțit-o. Presiunea și furia acestor lucrători exploatați uh, care dorm unii peste alții în uh, Uh, camionete uh, din Germania până în România și așa mai departe. Dar, mă rog, nu contează atât de mult ce v-a făcut să dați acest pas înainte. Ceea ce interesează este cum putem continua, pentru că, iată, încă o dată avem o rezoluție care nu este obligatorie. O votați foarte bine, însă trebuie să facem și pasul următor, să adaptăm regulile europene pentru că într-adevăr, dreptul lucrătorilor să fie o prioritate în fața celor economice și asupra pieței. Mulțumesc! mulțumesc! Colegii Poting. Vă mulțumesc, domnule Botenga. Are cuvântul acum minut uh, doamna Rondinelli. La pandemia ce a demonstrat... Domnule președinte, pandemia în aceste săptămâni a demonstrat că piața muncii europene este mai integrată uh, decât credeam. Am înțeles că în lipsa liberei circulației a lucrătorilor, mai ales a celor transfrontalieri și sezonieri, sectoare întregi economice de importanță strategică de Uniunea Europeană se pot bloca. Din momentul în care un lucrător își părăsește țara de origine pe un culoar verde, trebuie să fie uh, protejat prin uh, standarde de protecție care să garanteze condiții de, de, de muncă, de cazare decente, uh, drepturile de, de securitate socială, de asemenea, trebuie să fie garantate. Este vorba de drepturi care să fie respectate în statul în care lucrătorii își desfășoară activitatea. Din punctul nostru de vedere, Uniunea Europeană ar trebui să promoveze armonizarea legislațiilor uh, naționale de muncă pentru a rezolva această problemă a dumpingului uh, salariilor și pentru a rezolva și dumpingul care avansează tot mai mult al uh, siguranței lucrătorilor. Um, ar trebui să avem noi Uh, prevederi legislative care să protejeze mai bine lucrătorii europeni și pentru a elimina concurența neloială care, din păcate, caracterizează în continuare piața, piața muncii europene. Vă mulțumesc, doamna Rondinelli. Un minut are cuvântul domnul Radker. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, în acest moment, cu un cuvânt important, tot vehiculat este relevanță sistemică și în ultimele săptămâni am văzut cât de relevantă din punctul de vedere al sistemului este piața internă și uh, cât de importantă este piața internă pentru economiile noastre. Am văzut de asemenea cât de fragilă este uh, piața internă. Uh, uh, infirmieri uh, din uh, Cehia de azi pe mâine au trebuit să aleagă între meserie și familie, pentru că nu mai puteau să se întoarcă acasă. Apoi, agricultori uh, germani nu au mai putut să-și uh, uh culeagă recoltele și apoi am văzut care au fost condițiile de muncă din abatoarele din uh, Germania și din țările de jos, condiții cunoscute de mult timp, dar care acum au devenit vizibile pentru toată lumea. Este bine că avem această rezoluție acum și a venit rândul acum statelor membre și Comisiei Europene ca vorbele să devină totuși fapte. Vă mulțumesc, domnule Radke. Acum, pentru două minute, are cuvântul doamna Iongherius. Mulțumesc, domnule președinte. Poate vă întrebați uh, la ce să gândesc oamenii atunci când vorbesc despre uh, lucrători care migrează din uh, Polonia și România și lucrează câte 16 sau 18 ore zilnic. Ce se gândesc uh, oamenii aceștia? Ce trebuie să se întâmple cu ei uh, dacă se îmbolnăvesc, de exemplu? Uh, Gândiți-vă uh, atunci când un român, de exemplu, este abandonat pe marginea drumului și astea sunt doar câteva exemple care vin din propria mea țară, din țările de jos. Imaginați-vă ce i-a făcut pe oameni să facă asta. Pentru că nu poți uh, arunca Uh, persoanele, nu sunt obiecte. Aceștia sunt uh, oameni care lucrează în sectorul agricolă și uh, cred că cu toții suntem de acord că nu îi putem abandona. Trebuie să facem ceva. În rezoluția noastră sunt niște idei tocmai pentru a face față acestor lacune și pentru a pune capăt exploatării. Trebuie să se facă o revizuire a directivei lucrătorilor detașați și uh, să avem uh, o cazare adecvată pentru aceste persoane cu un contract uh, legal și să existe mai mulți inspectori, uh, inspectori de muncă, precum și un număr de asigurare socială european. Sper ca comisarul Schmid să lucreze pe marginea acestor probleme pe care le-am identificat și să meargă mai departe, ținând cont de această rezoluție. Statele membre trebuie să vină cu măsuri și să acționeze rapid, pentru că atunci când lucrezi într-o altă țară europeană, acesta este un drept, un drept al lucrătorului, iar pe de altă parte, toată lumea în Europa trebuie să fie sigură că acolo unde lucrează este în siguranță. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Iongherius. Are cuvântul acum pentru un minut colegul nostru Puslaru. Um. Această rezoluție inițiată de grupuri New Europe și pe care am avut uh, onoarea să o coordonez este dedicată muncitorilor Uh, transfrontalieri și sezonieri români polonezi bulgari sau de alte naționalități care au trebuit să moară în containere și să fie infectați cu covid nouăsprezece și să sufere în condiții improprii pentru ca astăzi să ne putem uni cu toții est și vest nord și sud stânga și dreapta pentru a putea reacționa cu fermitate și consens. criza ne a arătat cât de vulnerabili suntem. din păcate aceste vulnerabilități persistă de ani de zile destul muncitorii transfrontalieri sunt unul dintre cele mai puternice simboluri ale uniunii europene un simbol pentru libertatea de mișcare și pentru prosperitatea pieței interne având o contribuție esențială pentru sectoarele economice ale europei. vă auzim și vom lupta astăzi și în viitor pentru dreptul vostru la libertate de mișcare pentru dreptul de a vă putea urma visul european de a avea un trai o locuință o viață decentă de a lucra pe piața muncii oriunde în europa și de a fi respectați și tratați fără discriminare noi toți parlament comisie state membre avem responsabilitatea morală și legală de a vă asigura tot ce aveți nevoie acum și în viitor. mulțumesc. Vă mulțumesc, Puslaru. Are acum domnul Devo dire condivido Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că, cu excepția anumitor rezerve, sunt de acord cu conținutul acestei rezoluții privind uh, protecția lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri, o categorie profund afectată de această criză COVID-19. Când vine vorba de Italia, 100.000 de mii de mm, lucrători transfrontalieri își desfășoară activitatea în alte state, cum ar fi Franța, Austria, uh, San Marino, mai mult de 60 de mii își desfășoară activitatea în Elveția. Deci uh, aș dori ca această rezoluție să includă și state terțe, cum ar fi Elveția sau Regatul Unit, pentru ca uh, toți lucrătorii transfrontalieri și în mod specific cei sezonieri să se bucure de protecțiile necesare, pentru că este vorba de categorii uh, foarte uh, vulnerabile. Pe de altă parte, ne așteptăm din partea statelor membre să uh, garanteze protecția lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri care, datorită crizei COVID-19, și-au pierdut uh, locul de muncă. Nu cred că este nevoie ca uh, imigranții ilegali să fie legal, uh, legalizați, așa cum se întâmplă în Italia, o consecință fiind creșterea fluxurilor de migranți ilegali în Europeană. Vă mulțumesc, domnule Panța. Are cuvântul acum pentru un minut domnul Saturi. Avec, merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Criza COVID-19 a arătat uh, statelor membre și Europei că s-au încălcat drepturile lucrătorilor mobili. Prin închiderea bruscă a frontierelor, cei mai precari dintre cei mai precari care lucrau în țări uh, terțe s-au uh, găsit singuri, neacoperiți în fața abuzurilor fără o cazare decentă, fără acoperire uh, socială, fără posibilitatea de a se întoarce acasă. Și aceste persoane sunt totuși uh, esențiale pentru agricultură, pentru economia noastră, pentru construcția țărilor noastre și cu toate astea nu sunt demni de valorile europene. Pentru că pe teritoriul european egalitatea între toate persoanele trebuie să fie în sfârșit proclamată. Rezoluția este bună, dar trebuie să mergem mai departe. Trebuie să trecem de la exploatarea acestor lucrători migranți la recunoașterea contribuției pe care ei o aduc la economia noastră și la suveranitatea alimentară. Egalitatea de drepturi trebuie să devină în sfârșit o adevărată uh, realitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Saturi. Are cuvântul pentru un minut uh, doamna Doris Nichols Nova. Unii mame 1,3 milioane. Vă mulțumesc, domnule președinte. În Uniunea Europeană există 1,3 uh, milioane de lucrători transfrontalieri și 2 milioane de lucrători detașați. Și în criza COVID-19 am văzut cât de vulnerabili sunt aceștia în condițiile în care granițele sunt închise și deseori au trebuit să se uh, confrunte cu această decizie, să-și continue activitatea și să se despartă de familii și foarte multe sectoare, serviciilor sociale, al, tra- al transporturilor, au suferit de lipsă de forță de muncă. Uh, este vorba de oameni care sunt în situații, uh, trăiesc în situații sociale uh, precare, care se confruntă cu măsuri discriminatorii, de exemplu măsura adoptată de Austria de reducere a locațiilor pentru copii. Deci sistemele sociale trebuie să fie reformate și mai bine coordonate. Mulțumesc, doamna Doriș Nicolsnova. Are cuvântul acum un minut, do- uh, pentru un minut, doamna Șaibi. Coleg, Dragi colegi, vreau să vorbesc despre o persoană numită Yasmin, care ajută la culesul pebenilor galbeni, piersicelor și caiselor care ne plac așa de mult vara. Ea lucrează 260 de zile pe lună și e plătită foarte prost. Uh, când uh, are zile de lucru atât de uh, lungi, uh, ca să mănânce se ascunde în toaletă. Are o boală gravă, scleroza în plăci, trebuie să se ascunde și pentru asta. Nu are niciun fel de asigurare socială sau medicală. Vorbesc de foarte mulți lucrători detașați, sezonieri, mobili, care se duc în Spania, dar venind de departe, din Guinea, și așa mai departe și sunt apoi în continuare uh, aduși să muncească în alte țări. Acești lucrători sunt exploatați. Am văzut asta în timpul crizei, am văzut cât de prost uh, sunt ei primiți și cât de, în ce condiții proaste locuiesc sunt exploatați. Sunt exploatate aceste femei, sunt exploatați acești lucrători, asta trebuie să înceteze, trebuie ca lucrătorii să fie uh, apărați, protejați și directiva respectivă să fie pur și simplu abrogată. Vă mulțumesc, doamna Șaipi. Pe domnul Radaciovski nu-l văd prezent în sală sau mă înșel. Dacă nu este prezent, are cuvântul domnul Buda, un minut.